herr präsident! bitte nehmen sie platz. vă rog să luați loc. darf sie bitten platz zu nehmen meine damen und herren? repet rugămintea de a lua loc doamnelor și domnilor reluăm ședința. bitte nehmen sie doch ihre plätze wieder ein. vă rog să luați loc. Trecem la cel de-al doilea tur de scrutin. Nu am primit niciun fel de nouă candidatură pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui Parlamentului European, conform regulamentului. Mi s-a comunicat faptul că toate candidaturile primului tur de scrutin rămân valabile pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Deci îi rog pe ușier să repartizeze acum din nou biletele de vot. Le bulletin de vot. Vă rog să distribuiți buletinele de vot. Cunoașteți procedura. Îi rog să ia loc și pe cei care urmează să numere voturile vor fi aceiași eh, ca în primul tur de scrutin și dați-mi un semn în momentul în care ați ajuns la locurile dumneavoastră. Știu că la litera S este domnul Hăcmark, dar nu-l văd prezent în sală. Unde este? Domnule Hăcmark. Sunt alle Zähler an ihren Plätzen? Toți cei care urmează să numere voturile se află la locurile domnilor lor. Se pare că nimeni nu ascultă ceea ce spun. S-a deschis turul de scrutin. Sunt alle da? Herr Ehler da? Toată lumea e prezentă. Oh, Frau Dotz este... Doamna Dotz este aici. Da, se pare că toți sunt aici. Doamna Dotz a venit chiar însoțită de bebeluș.